So, schönen guten Morgen allerseits. Bună dimineața tuturor aici uh, în clima tropicală a stării noastre de reuniune în contrast profund cu clima de afară. La punctul 1, sper că se poate adopta agenda pe care ați primit-o, nu avem uh, remarci din partea colegilor. În al doilea rând, avem toate limbile astăzi, în afară de malteză, croată și irlandeză. Mâine vom avea o limbă în plus, o să ne lipsească doar croata și gaelica. Și vreau să vă anunț și că comisia noastră are un nou membru, după demisia doamnei Ines Zuber de la GUE-NGL, care a demisionat. Domnul Joao Pimenta Lopez este noul membru în comisia noastră și vreau să-l salut, dar nu este încă aici. În al treilea rând, avem un grup de vizitatori, 30 de administratori din Consei Regional de Aquitaine, Limousin, Poitou-Charente. Uh, sper că am pronunțat bine, spune președintele, care sunt invitați de doamna Moran Chartier care vor participa de la 10.30 la 11.30 și 11 membri din Parlamentul norvegian care vor uh, veni pe 18 la comisia noastră de la 9 la 11 jumate. Apoi, procesele verbale din 12, uh, 13 octombrie și noiembrie 2015 au fost uh, publicate. Nu avem comentarii momentan. Dacă nu sunt comentarii, le putem accepta. Acum aș vrea să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. E vorba de implementarea Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu handicap, îndeosebe a observațiilor finale ale Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap, un titlu foarte lung, dar uh, vreau să urez bun venit tuturor celor care participă la această dezbatere. Înainte să intrăm în dezbatere, aș vrea să fac o remarcă. Avem uh, interpretare în limba semnelor și avem un alt uh, mijloc de ajutorare. Aveți trei cartonașe pe masă, aveți unul galben, unul verde și unul roșu. Cartonașul verde e pentru ca să ne arătați că ați înțeles totul. Cartonașul galben trebuie să se semnalizeze vorbitorilor că vorbesc prea repede, deci vă rugăm să ridicați acest cartonaș când doriți să vorbească mai încet uh, vorbitorul și atunci nu numai interpreții din limbajul semnelor, ci și colegilor, colegii din uh, cabine au de multe ori dificultăți cu viteza și cartonașul roșu înseamnă că nu ați înțeles și vă rog să repetați încă o dată în, cu, cu cuvinte mai simple. Sper că am uh, fost destul de clar. Dacă cineva primește cartonaș roșu, nu trebuie să plece din sală, nu trebuie să părăsească sala. Vreau să vă salut uh, Um, domnul Kingston, vreau să-l salut pe membrul acestei comisii, vreau să-l uh, salut și pe Mihail Flaherty, director uh, al Agenției uh, pentru Drepturi Fundamentale. Vreau să salut pe Emily O'Reilly, doamna ombudsman al Uniunii Europene și ombudsfrau, de fapt, trebuie să spun în germană, pe doamna Gunta Anca, vicepreședintea Forumului European uh, pentru Disabilități și vreau să salut pe domnul Ian Iarap, care este reprezentantul regional pentru Europa al Oficiului uh, Națiunilor Unite um, și Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului. Așadar, avem cinci experți care vor participa la prima rundă de discuții și vor avea câte 10 minute fiecare. Sper că n-am uitat pe nimeni. Pe Diane Kingston am menționat-o, cred, prima. Cinci persoane, deci, care au câte 10 minute timp de intervenție, apoi vor urma raportorii și raportorii din umbră din Comisia pentru Ocupare și mai întâi îi dau cuvântul doamnei Kingston. Aveți cuvântul doamna Kingston. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia să vorbesc astăzi în fața dumneavoastră. Am fost rugată să vorbesc despre mai multe aspecte în legătură cu concluziile, concluziile forumului nostru. O să mă refer la el de acum încolo ca și convenție. Am fost rugată să vorbesc despre rolul comisiei, despre procesul de revizuire și despre recomandări. Sunt una din cele, cei 18 membri ai Comitetului Convenției, iar rolul convenției noastre este să monitorizăm implementarea Convenției, rolul Comitetului. Am făcut acest lucru printr-o perioadă de raportare periodică, deci la 2 ani după ratificare sau după încheierea acordului în cazul Uniunii Europene și la doi ani după submiterea uh, raportului de inițiativă și am, a urmat un ciclu de raportare la doi ani. Avem și alte activități, dar cel mai important uh, aspect este acesta legat de raportare. În ceea ce privește procesul de revizuire al Uniunii Europene, desigur se bazează pe o rațiune istorică, e vorba de forumul pentru drepturile omului, uh, și ne-am uitat așadar mai întâi la um, condițiile de îndeplinit de la lista de întrebări pe care a adresat Uniunea Euro- uh, a fost adresată Uniunii Europene din partea comitetului nostru și această listă s-a bazat pe toate rapoartele, nu numai pe rapoartele din partea statelor, ci și pe rapoarte din partea societăților civile sau altor membri ai uh, societății. Uniunea Europeană a avut apoi o perioadă de trei luni în care a putut să răspundă la acea listă de întrebări și răspunsurile la acele întrebări s-au uh, combinat cu alte răspunsuri pe care le-am primit și au uh, creat baza pentru uh, dialogul pe care l-am început la Geneva. Din uh, acest dialog au reieșit 36 uh, de recomandări cheie, din care 3 uh, necesitau un răspuns ulterior în 12 luni. Celelalte au trebuit implementate în următorii 4 ani, ceea ce a dus la următorul ciclu de raportare. Mă voi concentra așadar acum pe recomandări pe domeniile cheie. Nu eram foarte familiarizată cu Comisia pentru Ocupare, dar văd că dumneavoastră acoperiți de fapt mult mai multe decât doar ocuparea. Însă în legătură cu uh, ocuparea, care este un aspect esențial, există 11 niveluri pe care vreau să le menționez aici. În primul rând, nivel foarte ridicat de șomaj printre persoanele cu disabilități față de persoanele fără disabilități în Uniunea Europeană, primul uh, punct. Al doilea punct, traininguri și uh, seminarii segregate în care, care sunt uh, perpetuate de către uh, atribuirea injustă a fondurilor sociale. Apoi, protecția socială pentru cei care lucrează, măsurile uh, de protecție sociale care sunt afectate de uh, aceste inichități Libertatea de mișcare, care de asemenea necesită îmbunătățire în Uniunea Europeană <clears throat> și mai ales în ceea ce privește circulația persoanelor cu disabilități, care necesită o susținere deosebită și un pachet uh, deosebit de acțiuni. O conștientizare și formare în uh, instituții este de asemenea cheie. O să vorbesc puțin mai mult despre cadrul de monitorizare care este destul de problematic din perspectiva noastră în Uniunea Europeană așa cum este și punctul uh, cheie, sau de fapt lipsa de puncte cheie și de măsuri țintite. O altă zonă, coordonarea și coerența în instituțiile europene. Pentru ca această convenție să fie implementată cu adevărat și pentru ca să facă o diferență în rândul persoanelor cu disabilități, trebuie să existe o coordonare foarte bună în întreaga Uniune Europeană și între instituțiile sale. pentru ca să putem citi, ca să zic așa, aceleași partituri. Datele foarte dispersate sunt <laughs> de asemenea o problemă, mai ales în ceea ce privește acțiunea externă. Am subliniat în recomandările noastre că Uniunea Europeană are o oportunitate foarte mare acum de a juca un rol esențial în implementarea noilor obiective ale din mileniului pentru 2030 și um, Așadar, trebuie să înțelegem uh, rolul uh, acestei separări uh, și acestei discriminări și impactul pe care acesta îl are. Și foarte important, participarea persoanelor cu disabilități, despre care voi vorbi mai în detaliu mai încolo. Aș vrea să mă concentrez acum pe patru domenii din această listă. Primul domeniu este articolul 33. Probabil este cel mai neînțeles din toate articolele convenției, în experiența pe care am avut-o eu uh, a dialogului uh, între părți pe această temă până acum. Există o diferență esențială între implementarea convenției și monitorizarea convenției. Și aceste procese trebuie să fie absolut independente. În ceea ce privește implementarea, am vorbit despre coordonare, despre coerență între instituțiile europene și salut decizia uh, Comitetului CAPD care și faptul că a fost instaurat acest comitet, însă acesta necesită un mandat în Uniunea Europeană. Procesul de monitorizare trebuie să fie complet independent. Am subliniat acest punct în dialogul constructiv al Uniunii Europene și anume că până acum Comisia Europeană a făcut parte din acest uh, for de monitorizare. Salutăm faptul că nu salutăm faptul că actorii la nivelul Uniunii Europene nu sunt membri cu toții în acest uh, for, însă e important ca și uh, Comisia pentru Ocupare, dar și uh, Comisia Libe nu sunt, de exemplu, parte din Comitetul de Monitorizare. Dar este clar, nu pot să și monitorizez și, și să implementez. E clar că monitorizarea trebuie să fie independentă și trebuie să fie separată. Dar pentru ca monitorizarea să fie sub de succes și pentru coordonare și coerență, trebuie să existe resurse. Pentru mine, personal, trebuie să spun cu regret că de la Digi aceasta a trimis uh, un mesaj foarte clar către lume uh, despre ce înseamnă drepturile persoanelor cu dizabilități, care țin în primul rând de uh, drepturile omului, pentru că ține de Direcția Generală Justiție. Însă acum acest aspect a trecut de la Direcția Generală Justiție la Direcția Generală Ocupare, ceea ce însă pierde pe drum foarte multe oportunități de exemplu, oportunitățile de a ne uita la aspectele orizontale ale drepturilor. De exemplu, în Digi Justice mai avem drepturile femeilor, copiilor, a persoanelor uh, în vârstă, a LGBTI, persoanelor uh, intersexuale. Toate drepturile sunt acoperite, însă nu sunt acoperite drepturile persoanelor cu disabilități în uh, acest context. Și de aceea mi se pare că mesajul transmis este unul negativ. Însă există o aliniere clară. Cred că mm, o mai bună concentrare pe drepturile fundamentale ar putea să transmită un mesaj mai puternic despre angajamentul nostru față de drepturile omului. Articolul 33 are trei uh, articole, trei părți care ține de stat, de mecanismul independent și de vocea participare a persoanelor cu disabilități. Și fără participarea persoanelor cu disabilități în toate domeniile, fie că e vorba de coordonare, fie că e vorba de punctele focale sau implicarea în toate mm, deciziile importante ale vieților, implementarea acestei convenții, deci, nu va avea loc. Aș vrea să vă rog, deci, să vă asigurați că vocea și participarea persoanelor cu disabilități este inclusă în monitorizare și în implementare, deci atât la, în cadrul Uniunii Europene, cât și um, în cadrul rețelei noastre și ca această rețea să primească destule fonduri. Și punctul final pe care vreau să-l menționez se referă la articolul 32. După cum am menționat și în recomandarea noastră ne-am folosit un limbaj foarte strict la articolul 32, am spus că Uniunea Europeană este cel mai important donator de uh, ajutor pentru dezvoltare, inclusiv către statele membre în lume, și că are o poziție unică în implementarea uh, obiectivelor uh, de dezvoltare ale mileniului. În domeniul uh, acțiunii externe, trebuie să ne asigurăm că avem uh, date dezagregate și că demonstrăm lumii că putem face o mare schimbare dacă includem uh, drepturile persoanelor cu disabilități în activitatea noastră externă. O să mă opresc aici și salut, bineînțeles, orice întrebare pe care vreți să mă puneți la sfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Aș vrea acum să dau cuvântul, fără să mai uh, așteptăm, uh, domnului Michael uh, O'Flaherty de la Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă raportor, stimați deputați, dragi prieteni. Sunt foarte recunoscător pentru invitația de a participa la acest schimb de opinii din această dimineață. Este importantă dintr-o serie întreagă de motive. Primul, pentru că ne aflăm aproape de a 10 aniversare a unei convenții remarcabile cu privire la drepturile persoanelor cu disabilități. Un punct important uh, unde ajungem la o situație a persoanelor Uh, cu dizabilități ancorată în Tratatul Drepturilor Fundamentale, care onorează statutul acestora. În al doilea punct uh, memorabil este inițiativa Uniunii Europene de a accede la acest tratat. Este prima dată în istorie când un organism regional a aderat la un uh, tratat internațional, ceea ce face ca aceste drepturi să fie mai coerente la nivel Um, în teren pentru aceste persoane. Apoi avem de a face cu uh, recomandări uh, pentru Uniunea Europeană și avem o perspectivă unică, globală, cu privire la problemele europene, care ne oferă și o oportunitate unică. În al patrulea rând, vorbesc în această comisie astăzi în contextul cadrului de monitorizare în baza articolului 3 a Convenției, care a reunit o configurație remarcabilă de actori în Europa, care cuprinde Parlamentul ca susținător a acestor drepturi, ombudsmanul ca și controlor, agenția Uh, pentru drepturi fundamentale ca un centru de excelență, dar și vocea persoanelor cu disabilități. Este un uh, lucru unic pentru a oferi cadrul de monitorizare pe care ne-a descris și doamna Stevens. Și, în final, în ceea ce privește statutul unic al uh, evenimentului de astăzi, putem spune că este extrem de rar, domnule președinte, ca un Parlament să organizeze o audiere cu privire la concluziile unui organism ONU, unde iarăși uh, sunteți pionieri. În momentul în care vorbesc acum, trebuie să recunosc, dacă vorbesc acum în engleză, am, uh, pot să spun că am uh, trecut de la un organism la altul, lucrând inițial în uh, organismul uh, ONU care se ocupa cu aceste drepturi. Este important să recunoaștem că dacă studiem uh, documentul de concluzii, uh, este oarecum greoi pentru 94 de concluzii, dar dacă ne uităm cu atenție, acestea sunt uh, foarte bine formulate și înțeleg problema și se referă la recomandări de politică cu măsuri aplicate care într-adevăr pot să rezolve problemele. Sigur că trebuie să ne aducem aminte de faptul că acestea nu sunt obligatorii, nu constituie o obligație, aș mai adăuga, că nu sunt nici perfecte. Și este important să ținem cont de acest lucru. În mod inevitabil, un organism de monitorizare a ONU nu acordă suficientă atenție chestiunii competențelor europene, dar acest lucru nu surprinde. Trebuie să citim printre rânduri pentru a identifica uh, chestiunile de competență uh, care revin statelor membre. Și, până la urmă, formulările, sincer vorbind, ar putea fi mai bune. De exemplu, recomandarea 50 cu privire la articolul 33 creează confuzie între rolul de monitorizare și implementare și <clears throat> necesită o respectare a principiilor de la Paris care depășește cadrul articolului 33, dar în mare este vorba de linii directoare importante care trebuie uh, luate în serios. Pentru că nu avem mult timp, aș dori să mă concentrez asupra unui număr de trei recomandări în prezentarea mea. În primul rând, m-aș referi la aliniatul 11 din observații, în care Comisia solicită o revizuire la mijlocul uh, perioadei a strategiei pentru perioada 2010-2020. Asta ne oferă posibilitatea să uh, evaluăm lucrurile, să vedem uh, Um, cum putem reafirma angajamentele luate în 2010, să integrăm observațiile și să identificăm indicatori noi și să acordăm atenție drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități, inclusiv în contextul semestrului european. Acum, în ceea ce privește aliniatul 50, o prevedere importantă care visează viața independentă. Aici, Comisia recomandă ca Uniunea să elaboreze o abordare care să vizeze dezinstituționalizarea și să se folosească fondurile europene de structurale și de investiții pentru a promova dezinstituționalizarea. Acest lucru este important în contextul uh, riscurilor existente dacă nu facem față provocărilor cu care ne confruntăm. În acest context, Agenția pentru Drepturi Fundamentale poate susține Uniunea Europeană pentru a elabora această abordare de dezinstituționalizare accelerată, inclusiv prin uh, un eveniment organizat săptămâna viitoare care se referă la un studiu vis-a-vis -vis de ceea ce nu uh, funcționează la nivel local în acest demers de dezinstituționalizare și de implicare mai mult a comunităților. Și în final, domnule președinte, revenind la prevederi, recomandarea cu privire la cadrul de monitorizare. Aici aș reitera aspectele menționate de doamna Stevens. Este absolut important ca acest cadru să fie consolidat nu doar pentru a-i garanta independența, dar și prin crearea unui cadru legislativ ferm care să dispună și de resursele corespunzătoare, ceea ce nu este cazul în momentul de față. În momentul de față, fiecare membru care participă în acest cadru trebuie să se bazeze pe propriile resurse. Și în încheiere, domnule președinte, să ne aducem aminte că observațiile conclusive sunt un moment într-un proces ciclic care nu se finalizează niciodată. Acum, uh, practic, ajungem în pragul implementării, care trebuie să aibă loc într-un dialog continuu cu toți actorii cheie implicați, în special cu persoanele cu dizabilități afectate. De asemenea, trebuie să aibă loc și într-un, printr-un angajament durabil cu cadrul de monitorizare. În câțiva ani vom avea ocazia să înaintăm Comisiei ONU următorul raport cu următoarele concluzii. În mod inevitabil, până la momentul respectiv, nu se vor fi implementate toate cele 94 de concluzii actuale. Important este însă să ne fie angajat pe acest drum cu bună credință, și cu avânt, astfel încât data viitoare recomandările care vin din partea Comisiei de Monitorizare să fie un sprijin pentru noi în momentul în care intrăm în etapa următoare. Domnule președinte, am arătat că există cinci momente memorabile în ceea ce face Uniunea Europeană în ceea ce privește CRPD. Haideți să ne asigurăm că vom realiza alte momente memorabile din perspectiva bunelor practici, în maniera în care ne angajăm în implementarea acestor recomandări și în maniera în care toate drepturile omului sunt uh, onorate. Onorate pentru toate persoanele. Mulțumesc foarte mult și observația intermediară. Cartonașul galben pe care vi l-am arătat nu a fost un test, ci o intervenție care rezultă datorită faptului că avem uh, interpretare și pentru a nu genera uh, probleme și pentru a putea și uh, reține în scris aceste lucruri, uh, ar fi fost de dorit un ritm mai puțin alert. Mulțumesc foarte mult, doamna Holburg. Gentlemen, thank you to MEP Steven. Mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc deputatului Stevens pentru a discuta implementarea Convenției 1, în special uh, concluziile Comisiei ONU ca organism de supraveghere. Ombudsmanul are o sensibilitate aparte vis-a-vis -vis de nevoia de a asculta ceea ce spune Comisia ONU cu privire la respectarea sau nerespectarea Convenției de către Uniunea Europeană. Deseori am punctat faptul că aceste drept uh, acorduri, convenții ONU ar trebui să fie foi de parcurs și nu doar pur și simplu decorații în anumite instituții. Trebuie să ne concentrăm pe acțiuni concrete, astfel încât convenția să nu rămână doar o listă de dorințe și să aibă și un impact real asupra vieții reale a persoanelor cu dizabilități. Doamna Kingston și colegii SEI din partea Comisiei ONU au evaluat regulile, atitudinile și procedurile din Uniunea Europeană și eu aș dori să explic modul în care biroul meu a început să abordeze unele dintre observațiile uh, Comisiei și cum colaborăm cu ceilalți membri din acest cadru. Funcția mea principală în baza Convenției este de a proteja drepturile persoanelor cu dizabilități, analizând plângerile care sunt adresate biroului meu. Aceste plângeri se referă la instituțiile europene, agențiile și organismele europene. Orice cetățean sau rezident al Uniunii Europene, asociație uh, sau alt organism înregistrat în Uniunea Europeană poate să uh, depună o plângere. Persoana respectivă nu trebuie să fie afectată personal de respectiva uh, proastă gestiune. Unele plângeri se referă la accesibilitate, la accesibilitatea în instituții, în clădiri uh, europene. O persoană care se află în scaun cu rotile uh, a susținut că nu are accesul necesar. Alții au spus că nu s-au luat pașii necesari pentru a se asigura că autoritățile locale rezervă suficiente locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități în apropierea clădirilor europene. În anumite cazuri nu s-a oferit interpretare uh, în, cu semne la evenimente organizate de instituțiile europene. În anumite cazuri, instituțiile au oferit uh, compensații, în altele și-au luat angajamentul de a oferi astfel de interpretare în situații viitoare. Alte plângeri se refereau la lipsa de uh, disponibilitatea informațiilor într-o manieră accesibilă. Altă plângere uh, se referă la faptul că portalul de internet al instituțiilor europene este inaccesibil pentru persoanele nevăzătoare. S-a mm, pus la punct un plan de acțiune în acest sens și în biroul meu vom avea o sesiune de training pentru a ne asigura că răspunsurile la aceste plângeri sunt pe deplin accesibile. De asemenea, am, am avut o plângere și în ceea ce privește EPSO vis-a-vis -vis de o persoană nevăzătoare. Instituțiile europene ar trebui să fie un model și, a, și să sporească ocuparea acestor persoane și la nivelul instituțiilor. În pofida a ceea ce cred eu uh, că ar fi o, un uh, un cazier bun pe care îl avem în uh, a, a aborda aceste plângeri, totuși numărul plângerilor care ne parvin este destul de mic. Rolul ombudsmanului ar trebui să devină mai vizibil, astfel încât cei care au nevoie de serviciile noastre să știe unde să ne găsească. Știu că mulți dintre dumneavoastră țin legătura cu persoanele din circumscripțiile dumneavoastră care ar putea să aibă nevoie de noi. De aceea v-am ruga să uh, distribuiți aceste informații. În calitatea mea de ombudsman am lansat o serie întreagă de strategii care să abordeze uh, niște deficiențe la nivelul instituțiilor. O anchetă a analizat modul în care Comisia se asigură că politica de coeziune respectă și drepturile fundamentale. Um, și în acest sens mă refer la instituționalarea persoanelor față de integrarea lor în comunitate. Am lansat uh, opt întrebări în acest sens și recomandările aferente. Comisia ar trebui să facă mai multe vizite în teren în statele membre unde se implementează programele de coeziune trebuie lansată o platformă online unde societatea civilă poate să raporteze abuzuri la adresa Cartei Drepturilor Omului și a Drepturilor Fundamentale și să uh, semnaleze acolo unde statele membre nu își îndeplinesc obligațiile. Trebuie ca mecanismele statale să funcționeze bine și să existe o concentrare asupra unor um, sesiuni de formare, în special în acele state membre care, să spunem, au un istoric mai puțin pozitiv. Unitatea nouă înființată cu privire la anchete din biroul meu uh, analizează probleme care urmează să fie analizate în viitor și va elabora observații și concluzii. O chestiune asupra care ne concentrăm se referă la accesibilitatea instituțiilor UE uh, și a portalurilor de web a acestora. ONU a identificat uh, deficiențe care trebuie să le abordăm. I-am scris domnului Iancăr în această privință, dat fiind faptul că majoritatea instituțiilor, organismelor și agențiilor uh, Uh, ONU să uită spre Comisie în ceea ce privește bunele practici în acest domeniu. Biroul meu s-a angajat în acest sens pentru ca pagina noastră de web să devină mai accesibilă și mai prietenoasă pentru utilizator, cu susținerea Inclusion Europe și cu o modalitate mai facilă de formulare a informațiilor. Am încercat să facem acest lucru, informații disponibile în 24 de limbi. Este încă în curs de la elaborare și se folosesc uh, și pictograme. Uh, versiunea cu pictograme sperăm să o putem publica în curând, însă și noi va trebui să facem mai multe în această privință. Mandatul meu nu îmi permite să analizez sau să lucrez pe toate uh, observațiile ONU. Școlile europene sunt în afara mandatului meu. Însă, dat Date fiind problemele observate de comisie, am încercat să am un dialog constructiv cu comisia care se află în care este membru în Consiliul de Administrație și, și finanțează aceste școli. Am transmis o scrisoare în, ce, în acest sens comisarei Georgieva, care este și publicată pe pagina noastră de web. Aceste teme au fost identificate ca prioritate de Comisia ONU. Ar fi bine să ne folosim și consultanța și expertiza tehnică a Comisiei ONU, pentru că am înțeles că este posibil în baza convenției. Între timp, vreau să vă asigur că vă stăm la dispoziție uh, în a primi plângeri care vizează nerespectarea drepturilor omului și vom face tot posibilul pentru a asigura un cadru în care toți cetățenii UE cu disabilități să-și poată desfășura viața în mod normal. Mulțumesc! din partea formului cu dizabilități, vicepreședinta doamna Gunther Anca. Uh, uh, Bună ziua tuturor, o să vorbesc în limba letonă astăzi, dacă puteți să vă puneți căștile, vă rog frumos. Uh, Studien esmu šeit, lai pārstāvētu Eiropas inovatāts fórumu, un esmu ļoti priecīga pārstāvēt šo līniju. Reprezint uh, Fondul European pentru persoanele cu dizabilități și avem organizație extrem de mare, umbrelă, care cuprinde multe alte asociații, organizații pe plan național și european, de fapt. Avem și parteneri asociați de asemenea și sunt convinsă că această varietate a membrilor noștri în acest forum ne permite să fim reprezentativi pentru toate persoanele cu dezabilități în Europa și pretutindeni. Mă bucur că sunt aici, la Parlamentul European, în fața dumneavoastră, să avem un schimb de vederi cu deputații pe marginea recomandărilor Comisiei ONU. Au fost menționate aici recomandările respective și pentru noi, fondumul, Forumul pentru Dizabilități, unele dintre acestea sunt esențiale. În primul rând, aș menționa că organizația noastră, faptul că ea participă aici și că discută raportul redactat de doamna Stevens și, apropo, îi mulțumesc mult pentru munca sa, această prezență arată că Parlamentul European urmărește cu multă uh, atenție și respect articolul 4.3 care spune că avizul organizațiilor pentru persoanele cu dezabilități este foarte important. Acestea trebuie să fie implicate în diferitele decizii, proceduri și în monitorizare, bineînțeles. Suntem aici prezenți deoarece Dorim să ne exprimăm uh, propriul punct de vedere în această dezbatere și așa cum s-a spus mai devreme. Este vorba de o prezență importantă, o dezbatere importantă. Forumul nostru apreciază rețeaua creată de Parlamentul uh, European pentru implementarea Convenției ONU. Pentru noi, aceasta este absolut uh, esențial. Mă refer la uh, implementarea plină a Convenției ONU. Din păcate, forumul pe care îl reprezint nu este direct implicat în această rețea, ci suntem mai mult un intermediar. Suntem parte din acea rețea de monitorizare. Cu toate acestea, considerăm că, în lumina articolului 4.3 din Convenție, ar fi foarte important ca acest forum al nostru european să fie implicat direct în rețeaua respectivă. Forumul European pentru Persoane cu Dizabilități consideră că este nevoie de un dialog mai structurat între instituțiile europene și organizațiile care reprezintă uh, aceste persoane cu dizabilități. Este exact dialogul pe care îl menționează Comisia 1 în observațiile sale, pentru că acest dialog să fie mai bine structurat, să fie îmbunătățit și înțeles ca și menire. Organizația noastră dactează la rândul său recomandări specifice în legătură cu modul în care ar trebui să fie schițat un astfel de dialog, astfel încât el să fie, așa, mai bine organizat. Aici aș sublinia câteva aspecte absolut esențiale. În primul rând, este vorba de raportul Parlamentului, de importanța sa majoră. Să se arate că Parlamentul poate să joace un rol de lider o instituție care deschide drumurile, făcând eforturi pentru a permite implementarea de plină a, a, a Convenției ONU și deci prin respectarea recomandărilor conținute în acesta. Așa cum știți, Uniunea Europeană este prima a, regiun, a, Uniune de țări unde o astfel de convenție este implementată. Este prima structură regională care uh, emite la rândul său recomandări și asta înseamnă foarte multe răspunderi în legătură cu modul în care aceste recomandări vor fi în sfârșit uh, puse în aplicare. Și aș menționa aici câteva lucruri. În primul rând, strategia europeană pentru dizabilități uh, 2012-2020, uh, revizuirea acesteia discutăm uh, mult în legătură cu modul în care s-a implementat această strategie. A fost bine, nu a fost bine uh, implementată, iar forumul nostru consideră că strategia aceasta în viitor, dar și implementarea recomandărilor din convenție vor juca un rol esențial pentru că recomandările Comisiei de la ONU trebuie să fie puse în aplicare, iar strategia noastră nu poate să fie îmbunătățită și aplicată decât dacă sunt implicați foarte mult uh, cei care activează în cadrul organizațiilor uh, pentru persoanele cu dizabilități. Parlamentul European trebuie să meargă tot mai mult pe calea analizei de politici, constituirii de politici, dar și în direcția uh, revizuirii propriilor documente pentru a lua în considerare ratificarea Convenției. European Accessibility Act, uh, legislația care privește accesibilitatea, este bazată pe principii de, uh, care uh, au legătură și cu piața. Este ceva istoric în Uniunea Europeană. Este ceva fără precedent, dar dacă ne-am întoarce la articolul 9 din Convenție, am observat că acest act legislativ uh, nu, se, nu menționează partea aceasta cu accesibilitatea, cu accesul. Bine, se spune că accesul trebuie să fie îmbunătățit, dar nu este suficient. E nevoie de o revizuire a legislației mai în profunzime. Am avea nevoie de directive care să oblige la un acces pentru persoanele cu dizabilități pe internet, de pildă. Așa cum a spus și doamna ombudsman, unele site-uri pe internet nu sunt disponibile deloc sau doar parțial pentru persoanele cu deficiențe vizuale sau nevăzătoare. Și, bineînțeles, că asta poate reprezenta o discriminare pentru aceste persoane. Așa cum spune și Convenția de la Istanbul, dar și cea de la Marrakesh. Considerăm și sperăm că Parlamentul European va fi acea instituție care ne va ajuta pentru a pune în aplicare aceste acte legislative, pentru a le transforma în realitate și asta în lumina Convenției. De asemenea, aș mai sublinia un alt aspect, o recomandare deosebit de importantă a Comisiei ONU, care a fost deja menționată de fapt. Este vorba de recomandarea privitoare la protecția minimă socială pentru persoanele cu dizabilități. Studiile au arătat că criza economică, măsurile de austeritate, reducerile bugetare au dus la o situație în care în multe țări persoanele cu dizabilități au suferit de pe urma acestor situații. În unele țări chiar situația s-a înrăutățit vizibil Uh, multe dintre aceste uh, măsuri destinate la un moment dat uh, persoanelor cu, cu disabilități au fost considerate prea scumpe și s-au redus serviciile pentru aceste persoane. Um, eu cred că noi nu înțelegem și nu avem o viziune globală a acestor efecte și nu ne dăm seama cât de importantă este protecția socială pentru aceste persoane. Noi suntem recunoscători pentru faptul că fondurile structurale ale UE pot să fie accesate astfel încât uh, să existe un acces sporit la servicii și bunuri pentru persoanele cu dizabilități și am solicitat Parlamentul European să se asigure că Totul se face în lumina Convenției ONU. După părerea noastră, Parlamentul European este cel care trebuie să preia inițiativa, să fie lider pentru implementarea recomandărilor uh, Convenției ONU. Și trebuie să fie vorba de uh, un demers ambițios care să se spună sus și tare că toate persoanele sunt egale în Uniunea Europeană, indiferent dacă au dizabilități sau nu. Vă mulțumesc foarte mult! So, als nächster und Mulțumesc. Acum uh, următorul vorbitor este reprezentantul biroului înaltului camisariat al ONU pentru drepturile omului, reprezentantul pentru Europa, domnul Iarab. Are, are cuvântul, vă rog. Ladies and gentlemen, I would like to thank the Doamnelor și domnilor, vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru invitația care mi-a fost adresată mie, numele biroului meu, uh, ca să ne implicăm în această dezbatere și aș începe spun câteva, câteva cuvinte în legătură cu rolul biroului uh, Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului, mai cu seamă cât privește comisia pe care o reprezint, care este independentă, noi sprijinim administrativ um, toate organismele din tratat și tuturor uh, celor deținători de mandat, inclusiv raportorului special pentru persoanele cu dizabilități. Avem și un birou regional aici la Bruxelles care acoperă uh, Uniunea Europeană și care se ocupă de activități de activism, advocacy, promovarea recomandărilor pentru toate părțile la tratat și organismele aferente, precum și pentru toți deținătorii de mandat și care pot să facă și uh, recomandări. Noi uh, conlucrăm activ cu uh, instituțiile pentru drepturile omului, cu instituțiile naționale pentru, pentru cu organizațiile de profil, dar și cu autoritățile atât la nivel UE, cât și naționale, iar la nivelul Uniunii Europene ne implicăm în uh, um, crearea de politici, iar în statele membre suntem implicați în uh, politicile naționale pentru că facem parte dintr-un forum care se ocupă cu uh, tot ce înseamnă tranziția de la îngrijirea instituțională către cea acordată de comunități. Așa cum au spus uh, antevorbitorii mei, anumite aspecte așadar au fost uh, deja acoperite și mă refer aici la aceste recomandări ale Comisiei. M Aș spune câte, câteva dintre ele. În primul rând, instituționalizarea uh, care are loc în uh, majoritatea statelor membre și asta apare deci și în recomandări, pentru că nu vorbim aici mai despre articolul 19 care vorbește despre o viață independentă, autonomă, ci e vorba și de un drept cheie din care, de care depinde și uh, celelalte drepturi fundamentale și care vizează și lipsa de capacitate juridică, articolul 12 din Convenție. În statele membre situația este diferită de la o țară la alta în ce privește progresele făcute pe calea obținerii acestui nivel sau stil de viață autonom Observăm lipsa de acces la serviciile de bază, lipsa accesului la educație și formare, imposibilitatea de a intra pe piața muncii și așa mai departe. De asemenea, avem problema impactului disproporționat al politicilor de austeritate asupra acestor persoane cu dizabilități, așa cum s-a spus aici. Uniunea Europeană poate să aducă o contribuție efectivă la uh, fructificarea acestor drepturi ale persoanelor cu dizabilități în statele membre, însă vrem să spunem că nu numai în aceste domenii poate să legifereze și să facă acest act de legiferare, bineînțeles că legislația poate fi adoptată, există multe acte legislative pe cale de a fi adoptate, cum ar fi noua lege privind accesul, accesibilitatea, precum și propusa directivă privind nediscriminarea, care de fapt sunt menționate în concluziile Comisiei, dar e vorba apoi și de interpretarea legislației, insistându-se pe faptul că legislația actuală europe europeană trebuie să fie interpretată de către statele membre în lumina Convenției. Și apoi mai este vorba și de utilizarea instrumentelor financiare, atât cele care sunt gestionate direct de la Bruxelles, cât și cele care sunt în uh, co-gestiune cu statele membre. Am uh, aici și un citat uh, din profesorul Gerard Quinn, unul dintre părinții fondatori ai Convenției, și, de fapt, e vorba de un citat dintr-un document produs de biroul nostru acum câțiva ani, iar el spune în acest text că managementul sau gestiunea partajată nu înseamnă că Comisia Europeană nu mai are nicio răspundere pentru aceste fonduri. E important pentru că, pe de o parte, s-au făcut multe progrese, multe uh, Uh, lucruri s-au îmbunătățit. Multe dintre aceste fonduri au permis uh, multor persoane să treacă de la instituționalizare la o îngrijire de către comunitate, însă în ciuda acestor modificări pozitive la regulamente, deseori vedem că se investește în instituții segregate, separate, iar schimbările sunt mai mult de suprafață cosmetice. Am pus aici o imagine șocantă dintr-o țară europeană, din Republica Cehă. Acum câțiva ani, acum șapte ani, ă, s-a întâmplat ă, ă, să ne oprim la acest caz, pentru că atunci a început discuția privitoare la modelul pe care îl putem uh, adopta. Bineînțeles că nu ne dorim ca aceste persoane să stea în cuști, deci totul se învârte în jurul unei discuții mult mai ample. Trebuie ca Comisia uh, executivă să se implice mai mult pentru a garanta astfel de măsuri, dar e important ca și Parlamentul să supravegheze modul în care Comisia își face treaba. Deci, ce trebuie să promoveze aceste fonduri, aceste finanțări? În primul rând, uh, uh, aranjamente pentru un trai, pentru o viață bazată pe um, convertirea în instituții, în instituții, apoi ocuparea. Dincolo de ceea ce propune și spune Convenția explicit, uh, avem multe orientări din partea Comisiei și avem și multă expertiză care ne-a demonstrat ce funcționează și ce nu. Și se spune că fondurile structurale trebuie chiar să meargă acolo unde chiar se pot rezulta, uh, obține rezultate tangibile și nu să se financeze proiecte care n-au dat greș. Apoi, în primul rând, uh, o ocupare, uh, să zicem, ajutată sprijinită în sensul că aceste persoane trebuie să poată să intre pe piața muncii, ajuta de la început, dar apoi să aibă locuri de muncă uh, normale și nu să fie aceste faimoase ateliere de lucru specializate, segregate sau tot felul de activități de ucenicie care de fapt nu au legătură cu ocuparea normală și cu o relație normală de angajare. De asemenea, și în domeniul educației se pot face multe pentru un training cu formare mai inclusive. Dincolo de legislație și dincolo de instrumentele financiare, instituțiile europene pot face încă multe alte lucruri. Nu trebuie să ne concentrăm numai pe acele domenii unde se poate legifera sau acolo unde se poate interveni cu instrumentele financiare, pentru că există multe alte domenii în care instituțiile europene pot să facă și, de fapt, fac uh, lucruri. Pot să facă mai multe ce privește leadership-ul și coordonarea politicilor. Avem o strategie pe dizabilități și ne bucurăm că este în curs de revizuire pentru că ea merită să fie mai ambițioasă. Iar biroul nostru a regretat faptul că în această strategie pentru dizabilități din 2010, problema din articolul 19, o viață autonomă, n-a fost suficient de bine reliefată pentru că anumiți factori de decizie au considerat că este prea complicat să se ia la trântă cu acest aspect. Deci, instituțiile europene pot face multe în acest sens, schimb de bune practici, sensibilizare și așa mai departe. Când discutăm despre austeritate, aș spune și aș sublinia, ar fi bine să aflăm uh, ce spune și Comisia Europeană în ceea ce privește uh, interzicerea uh, reducerilor bugetare pentru persoane uh, care să afecteze persoanele cu dezabilități sau uh, care să le permită, din potrivă, uh, apoi să intre pe piața muncii, pentru că aceste servicii pentru persoanele cu dizabilități le-au permis întotdeauna să uh, trăiască autonom în comunitate și acestea sunt primele servicii care au fost reduse uh, financiar. Și ne întoarcem iarăși la o situație de instituționalizare, iar instituțiile europene trebuie să dea exemplul, așa cum am mai spus. Dorim, bineînțeles, o societate inclusivă, iar statele trebuie să folosească instrumentele financiare la dispoziție um, așa cum trebuie în lumina convenției, iar deținătorii de drepturi și furnizorii de servicii trebuie să fie mai activi pentru că stigmatul trebuie să fie eliminat în viața de zi cu zi. Vă mulțumesc foarte mult! So, recht herzlichen Dank. Nun kommen wir zu den Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la raportor, respectiv raportor din umbră. Având în vedere timpul, aș vrea să vă rog să nu depășiți, uh, să respectați uh, un minut, vă rog, pentru că nu avem prea mult timp. Are cuvântul mai întâi domnul Steglitz. Mulțumesc tuturor celor care au organizat această reuniune și mulțumesc și pentru faptul că au venit aici chiar, ceea ce arată cât de important este acest subiect pentru instituții, pentru toată lumea. Apreciez foarte mult prezența noastră aici. Vreau să mulțumesc și tuturor celor uh, membrilor Parlamentului care au venit și vreau să vă spun că sunt foarte surprinsă să văd câte comisii și-au dat avizul, ceea ce arată cât de mare este interesul pentru disabilități în Parlamentul European. Aceasta ne arată și că dizabilitățile sunt o chestiune orizontală care nu poate fi redusă numai la uh, Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale, ci joacă un rol foarte important și în alte comisii. În spiritul convenției am încercat să implic persoane cu dizabilități și reprezentanții uh, organizațiilor diferite care se ocupă de acest subiect. Am încercat să organizez un raport holistic și un um, document de lucru. Au avut loc mai multe audieri publice și mai multe reuniuni ale intergrupurilor, care au fost organizate toate în cooperare strânsă cu Forumul European pentru Disabilități și cu membrii acestuia. Ce este mult mai import, foarte important este că reuniunea de uh, astăzi este una din cea mai accesibilă reuniune până acum uh, și vreau să mulțumesc foarte mult secretariatul Ample pentru munca foarte angajată în acest uh, domeniu. În ceea ce privește documentele de lucru, există multe puncte în raport pe care vreau să le subliniez. În ceea ce privește și uh, armonizarea cu NCPD și uh, respectarea condițiilor, pentru că trebuie să fim un exemplu uh, pentru statele membre, trebuie să arătăm că administratorii, membrii Parlamentului, toți eh, cei implicați pot fi prezenți aici în dezbatere în Parlamentul European, pot să-și spună părerea. Aceasta arată exact ceea ce dorește plan, planul eh, UNCPD și anume că toată lumea poate să participe, poate să vină la Parlamentul European și să-și spună opinia așa cum se întâmplă cu reuniunea de astăzi. Dragi colegi, mă bucur foarte mult să aud comentariile dumneavoastră, să aud uh, ceea ce vor spune și celelalte comisii și să continuăm cooperarea în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum Adam Cos, Cușa, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o pentru ca să iau cuvântul în numele PPE. Aș dori, în primul rând, să salut organizarea acestui eveniment. Este foarte frumos că putem să întâlnim aici organizații civile, ombudsmanul uh, și uh, reprezentanții ai ONU, dar și reprezentanții ai altor organizații. De ani de zile tot subliniem cât de important este pentru oamenii cu disabilități și uh, ceea ce este important pentru ei este important pentru toată lumea. Acest cartonaș pe care ne-ați dat nu este bun numai pentru noi, ci și pentru toată lumea. De multe ori uh, se vorbește prea repede aici, dar uh, la fel și o infrastructură corectă este la fel de importantă, dar și scrisul pentru persoane cu disabilități. Pentru toată lumea e important ca lucrurile să fie accesibile și de aceea soluția aceasta trebuie să fie pe termen lung. Președintele a spus că cineva care scrie procesul, care traduce pentru ca să se poată citi de către persoane cu dizabilități, stă la Hamburg și uh, notează tot ceea ce se scrie aici, tocmai pentru persoanele care sunt în sală aici. Vedeți că nu este tot timpul simplu să lucrăm pentru persoanele cu dizabilități, dar nu e vorba aici numai de exclusiv competențele care sunt menționate în raportul doamnei Stevens. Vreau să reacționez și la ceea ce au spus diferiții intervenienți. E important, de exemplu, ca Parlamentul European să se implice și s-a implicat pentru interesele noastre E foarte regretabil că a trebuit atâta timp să așteptăm pentru ca să fie implicat în fine Parlamentul atunci când s-au luat decizii despre persoane cu handicap. S-a ajuns la acest uh, acord și Comisia și Consiliul au uh, încheiat un acord de cooperare uh, la care Parlamentul nu a cooperat, nu a fost uh, consultat și poate că se poate corecta aceasta prin implicarea Parlamentului acum. În ceea ce privește monitorizarea, eu am, uh, am auzit aici o remarcă din partea ONU și anume se spune că nu toate cele trei comisiile Parlamentului trebuie să fie prezente la monitorizare, dar eu nu sunt de acord. Uh, Parlamentul European este singurul parlament din lume în care nu avem partide de guvernare și opoziție. Noi suntem cei care am fost aleși direct de către popor, de către oameni și de aceea cred că suntem primii care trebuie să fim uh, implicați în monitorizare. Nu suntem uh, cei care trebuie să fim implicați într-o singură direcție, ci doar peste tot în toate activitățile. Uh, mai mulți antevorbitori au spus că șomajul este o problemă, este o situație tragică pentru persoanele cu dizabilități și ă, situația ocupării pentru persoanele cu handicap este cu 24% mai ridicată decât ă, pentru persoanele fără disabilități. Trebuie să facem ă, un echilibru aici. În altă ordine de idei, conștientizarea la nivelul oamenilor e importantă pentru persoanele cu handicap. Doamna ombudsman a spus uh, că față de numărul persoanelor cu handicap există prea puține plângeri, pentru că oamenii nu au încredere să facă plângeri pentru ca să li se respecte drepturile și Parlamentul European ar trebui să facă ceva pentru aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Blinkeviciu de acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru acest document de lucru foarte bun. E foarte îmbucurător să vedem pentru prima dată o discuție cu adevărat uh, amplă, profundă, cu diferiți oficiali. Mă bucur că vorbim despre situația persoanelor cu disabilități în Uniunea Europeană și în uh, statele sale membre. Salut uh, viziunea prin care ar trebui să asigurăm o monitorizare independentă, în primul rând. De ce? Pentru că 28 de state membre înseamnă 28 de situații diferite. Situația persoanelor cu disabilități în, acest, în aceste state membre este atât de diferită încât numai printr-o monitorizare obiectivă am putea să stabilim care este situația reală în Europa. Și numai astfel vom putea avea și lua deciziile corecte, începând cu nivelul uh, Uniunii, dar și la nivelul local, la nivel național. Cred că trebuie să vorbim despre cooperarea dintre instituțiile europene. Întrebarea e dacă putem vorbi de o, de o cooperare de înaltă calitate, o cooperare adecvată în domeniul integrării persoanelor cu disabilități. Eu nu cred că ar trebui să facem o competiție între noi, ci ar trebui să ne concentrăm pe rezultat. Eu cred și că în raportul nostru ar trebui să cerem Comisiei să organizeze o revizuire la jumătatea perioadei a strategiei europene pentru disabilități 2010-2020. Știu că implementarea convenției și revizuirea strategiei ar trebui să fie procese paralele, ceea ce ne-ar permite să vedem uh, situația reală. Un alt punct important, ocuparea persoanelor cu disabilități. Această comisie trebuie să vorbească din ce în ce mai des despre situația foarte proastră din multe state membre în legătură cu ocuparea persoanelor cu dizabilități. Și mai mult de atât, câteodată persoanele cu handicap nu se simt destul de motivate să meargă la muncă, pentru că ar dori să muncească pe o piață deschisă a muncii și nu pe una segregată. Trebuie să menținem un dialog cu lucrătorii, cu comunitatea persoanelor cu disabilități pentru ca să avem un rezultat bun. Un alt punct esențial. Trebuie să ne amintim că unele standarde minime de protecție trebuie și ele să fie respectate pentru persoanele cu handicap. ele sunt cele care au suferit primele de consecințele crizei. Vreau să spun în final că sunt în contact uh, regulat cu o organizație din Lituania pe mm, tema aceasta, care se ocupă de persoane cu handicap și cred că n-ar trebui să spunem nimic despre persoanele cu disabilități înainte să le ascultăm opinia. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog însă ca să nu depășim complet cadrul uh, acestor uh, discuții. Vă rog frumos să nu mai depășiți timpul. Marian Harkin are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, voi respecta cele două minute. Vreau să mulțumesc tuturor uh, celor care au contribuit în această dimineață. Contribuțiile noastre sunt foarte interesante și foarte pline de informații pe care nu le cunoaștem um, și ne puteți da astfel un cadru pentru ca să acționăm. M-a bucurat foarte mult să pot participa la o reuniune care este cu adevărat accesibilă și vreau să mulțumesc în primul rând tuturor celor care au organizat-o așa. În contextul raportorului nostru, vreau să mulțumesc, uh, raportului, vreau să mulțumesc domnului Stevens pentru bunul raport, pentru că este un cadru pe care putem lucra. Fiind dat că nu am decât două minute, vreau să pun câteva întrebări uh, către cei care au vorbit aici Uh, către vorbitorii uh, podiumului, Diane Kingston a vorbit despre seminarii și vorbim despre uh, dezinstituționalizare. Pentru mine aceasta este o cale foarte importantă de dezinstituționalizare. De fapt, și colegii de la Centrul pentru Drepturi Fundamentale au vorbit despre locuri de muncă adevărate și nu dispersate. M-ar interesa dacă vreunul dintre dumneavoastră ar putea să ne dea câteva idei despre cum am putea să mergem mai departe în această direcție. Poate nu neapărat în domeniul legislației, dar linii directoare, bună practică sau alte sugestii, mai degrabă decât să vorbim despre um, subiect fără să avem exemple concrete. Altceva care s-a menționat în această dimineață este austeritatea. Au menționat-o mai mulți vorbitori. Și în urma decizie asupra semestrului european, cred că un coleg a vorbit despre impactul disproporționat asupra persoanelor cu dizabilități al crizei. E important să auzim uh, despre uh, ceea ce s-a întâmplat uh, până acum în, în contextul activității noastre în legătură cu semestrul european, să vedem care sunt datele reale și să încercăm să încurajăm Comisia mai ales uh, în, în recomandările sale de țară, să facă aceste recomandări către statele membre. În final, știu că am zis că mm, am voi respecta două minute, mai am 10 secunde avem o întârziere foarte mare. Există însă o consultare publică până pe 18 martie. Trebuie să încercăm să folosim toate informațiile pe care le primim de la toate organizațiile pentru ca ei să se simtă o parte din această consultare și să putem apoi folosi tot ceea ce se, ce, ceea ce se află la această consultare pentru a putea continua în domeniul uh, actului pentru disabilități. Mulțumesc, Marian. S-a văzut intenția bună de a respecta timpul și îți mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Constantinca Cuneva. Vă rog, două minute. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc și eu pentru că pot participa la discuția de astăzi. Vreau să-i mulțumesc și eu, domnului Stevens, pentru raportul acesta. E vorba de un acord esențial uh, al Națiunilor Unite, doamnei Stevens, îmi cer scuze, și um, vreau să vă spun că acest document din partea doamnei Stevens este o bază pentru ca să începem să acționăm la nivelul Uniunii Europene. Uniunea Europeană va trebui să facă pași înainte pe calea instituțională pe care o avem acum și să punem în aplicare ceea ce s-a hotărât. Foarte multe prevederi din acest uh, acord nu pot fi puse în aplicare decât cu întârziere, dacă pot fi puse în aplicare, pentru că sunt în competența statelor membre și nu în competența Uniunii. Există, deci, acum o prevedere, dar cred că în parte este folosită ca pretext din partea Comisiei și de către statele membre. Întrebarea e însă când se va transpune totul în drept material și cum putem să garantăm că se întâmplă ceva chiar dacă competența este exclusiv la statele membre, iar politica de austeritate influențează foarte multe domenii de activitate și la nivel european și la nivel național. Lucrurile sunt foarte neflexibile și se vede și că politica de austeritate are un impact negativ imediat asupra persoanelor cu disabilități. Mă gândesc, de exemplu, la supravegherea de către Consiliul ONU, care nu este nici ea foarte consecventă și aceasta nu ajută la uh, o îmbunătățirea situației. Comisia spune tot timpul că are mâinile legate și face referire la competența națională. Dar eu cred că Convenția Națiunilor Unite este o ocazie foarte bună să putem să clarificăm cât de politică este această temă și că este esențial pentru supraviețuirea Uniunii să avem o situație pozitivă aici. Nu putem să mai dezamăgim încă o dată cetățenii așa cum s-a întâmplat de fapt în ultima vreme de mai multe ori. Acum ne aflăm într-o situație foarte delicată și trebuie să înțelegem care este miza. Chiar și dacă ar fi necesare schimbări de tratat, chiar și dacă e nevoie de fonduri suplimentare, eu sper ca această convenție să fie aplicată corect în favoarea persoanelor cu disabilități, acesta ar fi un pas foarte bun înainte pentru un acord la nivel european. Eu salut faptul că acest raport să devină pasul următor pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu handicap. Acest raport trebuie să fie un stimulent suplimentar pentru punerea în aplicare a acordului în uh, Europa, deci la nivel comunitar. Nu e vorba numai de demnitatea persoanelor cu disabilități, ci e vorba de întreaga Uniune Europeană și de miza uh, care este în joc. Mulțumesc, doamna Tatiana Stanoca are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc foarte mult uh, Comisiei pentru activitatea Uh, depusă. Vreau să mulțumesc însă mai ales raportoarei care a ajuns la acest rezultat foarte bun, la faptul că s-au organizat uh, reuniuni cu ONG-uri și că s-au adunat informații și de la ONG-uri pentru a putea întocmi acest raport. Deci îi mulțumesc doamnei Stevens. Vreau să folosesc uh, oportunitatea aceasta pentru a spune că compatriotul meu, vicepreședinte astăzi, domnul Andrei, este aici la reuniunea noastră Vreau să-i urez Helgăi numai bine, mai departe cu acest raport uh, și succes. Ceea ce am vrea noi să vedem o să dăm um, o să facem câteva propuneri și concret, însă ceea ce e foarte important în această discuție este ca implementarea Convenției Națiunilor Unite să se facă în direcția strategiei Uniunii Europene pentru persoane cu disabilități. Și cred că aceasta va fi în armonie și cu obiectivele orizontale pe care le-am stabilit. Suntem aici în Comisia pentru Ocupare și vrem să vorbim despre problema ocupării persoanelor cu disabilități, însă Trebuie să vorbim nu numai de compatibilitatea uh, pieții muncii cu ele, ci și de legile pe care le avem pe această piață și cum putem adapta, de fapt, piața la nevoile și posibilitățile acestor persoane. E important și să accelerăm institu- instituționalizarea dezinstituționalizarea, am cer scuze, pentru ca mai ales și persoanele tinere cu copii uh, și care au disabilități să poată să participe la societate, să nu mai fie excluși. Deci trebuie să deschidem poarta către aceste persoane. Iată ideile mele principale. Știm că nu toate statele membre au implementat această convenție, dar sper că analiza pentru toate statele membre să se facă cât de curând, să se vadă cam uh, în ce stadiu sunt și să se includă rezultatele acestea în raport. Mulțumesc! Dankeschön, Laura Agea. Laura Agea. Mulțumesc, domnule președinte, în primul rând. Vă mulțumesc pentru faptul că astăzi ați deschis ușile acestui Parlament pentru o discuție extrem de importantă. E cu siguranță o tematică crucială vis-a-vis -vis de care vom, ne vom aduce întreaga contribuție, deși, din păcate, trebuie să constatăm că Europa este mult mai departe în această privință decât țara mea de, unde dezinstituționalizare, îngrijitor și așa mai departe sunt uh, aproape necunoscute și, și mai puțin puse în practică. De aceea cred că e nevoie să se aplice această monitorizare, așa cum spunea colega puțin timp înainte, pentru a vedea care este situația aplicării în această Europa în condițiile în care Europa ar trebui, trebui să verifice această incluziune, pentru că în momentul în care se revendică un drept, trebuie să fim conștienți de faptul că acel drept uh, lipsește de fapt. Până când, așadar, realitatea nu ne va permite să evităm să vorbim despre aceste subiecte, pentru că aceste persoane vor fi fost deja incluse, nu putem uh, vorbi de rezultate mărețe. În schimb, deocamdată trebuie să mai discutăm, să solicităm această incluziune. Sper că copiii, drept ca nepotul meu și alții pe care am cunoscut, când vor crește, vor uh, găsi o lume în care să fie primiți, dar care, care să nu trebuiască să-i solicite acest lucru. Vă mulțumesc în special pentru cele două minute. Joel Melan. Euh, merci à Madame Stevens, euh, euh, le rapporteur, qui se concentre essentiellement sur les questions mises en évidence dans les observations finales. Mulțumesc pentru uh, observațiile făcute. Trebuie să punem accentul pe observațiile care țin de competența Uniunii Europene și care în același timp aduc cu sine dificultăți de punere în aplicare la nivel național. E vorba aici de actele legislative care au uh, o dimensiune europeană explicită, precum directiva cu privire la îngrijirea de sănătate transfrontalieră, directiva cu privire la ocupare și directiva despre accesibilitatea uh, internetului. Doamna Stevens a acordat o atenție deosebită instituțiilor europene, chiar ea însăși, pentru că dumneai trebuie să dea exemplu în punerea în aplicare a convenției. Aceasta trece prin uh, statutul personalului, prin practicile de angajare, dar și prin manifestațiile publice care sunt organizate, de exemplu, de către Parlament, adică evenimentele organizate de acesta și de uh, Uh, alți reprezentanți din Parlament care organizează astfel de evenimente în localurile Parlamentului. Doamna Stevens vorbește de o lipsă a ierarhiei în drepturile omului și că discriminarea fondată pe handicap trebuie să fie tratată exact ca o discriminare care se bazează pe alte motive, deci trebuie condamnată, inclusiv dacă e vorba de discriminare multiplă. E vorba de o abordare foarte importantă, mai ales pentru copii și pentru femeile care suferă de un handicap și pentru persoanele care prezintă un handicap intelectual și psihosocial. Deci o să fim foarte atenți și cu plăcere vom participa la aceste lucrări. Vă mulțumesc. 44. Un minut 44, vă rog să notați. Dankeschön, auch für die Mulțumesc și pentru respectarea timpului alocat. Mai am 5 intervenții pe lista mea. Un minut fiecare. Un singur minut. Dacă nu funcționează, o să solicit un buton de unde se poate tăia microfonul. Mi se spune că se poate, oricum deja. Domnul Brandov. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegei Stevens pentru faptul că a făcut o treabă excelentă. Din constrângeri de timp, voi fi foarte direct. Consider că este esențial ca raportul nostru să aibă în vedere patru elemente. Necesitatea unui cadru de monitorizare independent al UE, o coordonare interinstituțională între direcțiile generale și instituțiile europene, și în acest sens este um, nevoie ca Comisia Europeană să elaboreze un calendar. Apoi, consider că trebuie să reflectăm uh, în mod aprofundat asupra manierei în care și semestrul european poate să țină cont de implementarea uh, acestei convenții. Apoi este nevoie și de o revizuire a strategiei pentru persoanele cu dizabilități pentru ca aceasta să devină uh, holistă și apoi se impune și revizuirea legislației uh, europene pentru că aceasta să devină compatibilă cu convenția. În rest, uh, susținem uh, luările de puntaci cu alți colegi. Mulțumesc încă o dată raportoarei. Asta a fost cu TVA inclus acum. Dieter Koch, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, această temă mi este foarte dragă și mă bucur că există va exista un raport din proprie inițiativă la care vor participa pe lângă EMPLă alte nouă comisii cu avize. În societatea noastră trebuie să fie loc pentru toată lumea și în special pentru cei de cele 80 de milioane de persoane din Uniunea Europeană care trăiesc cu anumite dizabilități în Uniunea Europeană și ei nu au un handicap, ci sunt, uh, li se pun handicapuri în uh, cale. Trebuie să poată participa la viața socială, să aibă acces la informații, la clădiri și dreptul la o viață responsabilă în societate. Uh, aș dori să-i mulțumesc raportoare pentru faptul că revine la nevoia de a avea acces uh, la nivelul întregii Europei la numărul de urgență 112. Dragi colegi, înțeleg uh, că s-a creat o oarecare neliniște înainte de voturi, dar v-aș ruga totuși să respectați uh, dezbaterea. Domnul Fontulis, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, dragi colegi. Ca tată a unei fete cu disabilități uh, doresc să intervin aici. În primul rând aș dori să mulțumesc doamnei Stevens pentru uh, eforturile făcute. Din păcate, persoanele cu handicap nu au aceleași șanse în toate statele membre UE. M-aș referi la țara mea. Persoanele cu handicap uh, uh suportă cel mai greu efectele crizei financiare dacă se reduc salariile pentru părinți, atunci cum pot să aibă grijă de copiii lor în condițiile în care aceștia mai ajung handicapă? În Grecia nu există asistență din partea statului în acest sens, doar organizații private care însă sunt impozitate la fel ca și o companie pentru profit. Și apoi se mai pune problema și uh, Uh, unor locuri de parcare special desemnate pentru persoanele cu handicap, dar acest lucru este posibil doar în condițiile în care persoana cu handicap conduce ea însăși o, o mașină. Domnul Plura. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru acest dialog cu privire la aplicarea Convenției Internaționale pentru persoanele cu handicap. Permiteți-mi să subliniez faptul că Un lucru care nu s-a menționat până acum cu suficientă fermitate se referă la situația persoanelor uh, fără auz. Nu în toate statele membre au posibilitatea să recurgă la un interpret care folosește limbajul semnelor atunci când se adresează unor instituții ale statului, ceea ce face ca aceste persoane să nu beneficieze de drepturile fundamentale care le revin. Mulțumesc. Clar. Ceslar Foc, ultimul vorbitor. Mulțumesc. După cum se știe, atitudinea noastră și empatia de care dăm dovadă față de persoanele cu dizabilități arată nivelul civilizației noastre. Trebuie să oferim tratament egal pentru toți, indiferent de abilități sau dizabilități. Și mă bucur că discutăm această temă acum. Văd însă o problemă în reconcilierea funcțiunilor lor uh, în societate, în comunitățile locale, pe de o parte, și oferirea de uh, locuri de muncă în companii uh, private. trebuie să existe strategii specifice în acest sens. Mulțumesc, asta a fost discuția din comisia noastră, dat fiind restricțiile de timp, v-aș ruga să reacționez doar, reacționez doar câte un minut la întrebările care au fost adresate. Alle nochmal, dann fangen wir an mit Diane Kingston. Deci vă rog încă o dată să respectați timpul alocat. And thank you for all the fantastic... Mulțumesc, mulțumesc pentru toate întrebările deosebit de importante și interesante făcute de toți cei care au luat cuvântul. Aș reacționa la unul, prima se referă la cele ateliere Uh, protejate și care ar trebui să fie uh, vizate, se spune, de către, adică ar trebui să fie făcute după dezinstituționalizare, eu aș spune că trebuie să se meargă în paralel cele două și apoi uh, accesul pe piața muncii în toate etapele sale pentru aceste persoane. Găsiți multe linii îndrumătoare, uh, în uh, comentariul numărul 2, în documentul Comisiei referitor la uh, accesibilitate și, bineînțeles că și fondul, Formul European pentru Dizabilități are mai multe detalii în acest sens pentru situația din Europa. Apoi e și răspunde lui Adam Coșa în ceea ce privește rolul Parlamentului European pentru monitorizarea, în monitorizarea Convenției ONU uh, și vreau să spun ceva important. Implementarea convenției uh, da, și apoi monitorizarea sa sunt lucruri cu totul diferite, nu trebuie să fie suprapuse. Aceste exerciții trebuie să fie două exerciții cu totul autonome. Parlamentul European, dacă implementează convenția, nu poate fi implicat și în monitorizarea acesteia. Dacă doriți să știți mai multe despre această separare, uh, vă pot sta la dispoziție cu răspunsuri. Excellent domnul Harty. Mulțumesc foarte pe scurt. Aș uh, reacționa la întrebarea doamnei Harkin în ceea ce privește acea dezivizualizare. Să nu mai folosim uh, Fondul European uh, pentru Investiții EFSI pentru a sprijini instituționalizarea, așa cum au spus și concluziile Consiliului. Apoi, părțile interesate să își însușească aceste practici pentru a dezinstitucionaliza, conform recomandărilor în uh, vigoare, inclusiv uh, în lumina Convenției de la Marrakesh, iar Agenția EFRA pentru Drepturi Fundamentale trebuie uh, folosită ca și resursă pentru a vă ajuta pe dumneavoastră să concepeți o legislație mai bună, mai adaptată situației acestor persoane cu dizabilități. Mulțumesc, doamna O'Reilly. Foarte pe scurt, uh, mai multe subiecte au dominat practic această dezbatere, iar nu pot eu să reacționez la toate uh, acestea și biroul meu poate în continuare să dea câteva detalii pe anumite situații. Uh, s-a făcut aluzie aici la nevoia unui cadru independent. Sunt multe lucruri de făcut în acest sens. Mulți au vorbit despre uh, conștientizare, sensibilizare, nu numai despre convenția în sine, dar și despre efectele sale și cred că asta pot să fac și eu în uh, dialogul meu cu instituțiile europene și apoi trebuie să se ajungă la o nouă dinamică, la un nou stil de lucru, pentru că s-a instalat un fel de torpoare, un fel de neglijență din partea principalilor factori politici din Europa. Trebuie să se schimbe acest uh, lucru. Uh, iar dezinstituționarea a fost o tematică majoră în ultima vreme în vizorul nostru și eu însă am uh, văzut în anchetele pe care le-am desfășurat modul în care fondurile de coeziune, pentru, de pildă, sunt folosite și suntem atenți la modul în care statele membre folosesc fondurile Comisiei și e o situație pe care o voi monitoriza în continuare. Vă mulțumesc foarte mult. Anca. Doamna Anca Gunta. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru aceste comentarii deosebite pe care le-am auzit, pe care le-am auzit cu bucurie, pentru că arată că nu puțini uh, parlamentari europeni sunt preocupați, implicați în uh, acest uh, subiect Parlamentul General pare să fie interesat de acest subiect al persoanelor cu dizabilități și aș sublinia câteva aspecte principale. În primul rând, nimeni, nimic nu se poate face fără implicarea persoanelor cu dizabilități însele. Asta înseamnă că trebuie implicat forumul, trebuie implicate asociațiile la toate nivelurile, la nivel național, de asemenea. Este foarte important să obținem rezultate tangibile și nu uh, documente care să rămână în sertar sau rezultate nu tocmai satisfăcătoare. Este foarte important, de asemenea, ca piața muncii să fie cu adevărat deschisă, accesibilă persoanelor cu dezabilități. Rezultatele și aici sunt foarte importante, în sensul că se pot acorda mai multe tipuri de sprijin pentru aceste persoane pentru a putea intra pe piața muncii altfel lucrurile nu pot să funcționeze. Și deci se pot face multe lucruri, dar nu numai cu deschiderea pieții muncii, multe alte domenii pot fi vizate de astfel de măsuri. Mulțumesc foarte mult! Iarab. Domnul Iarab, acum. Mulțumesc foarte mult! În ce privește dezinstituționalizarea, aș repeta că avem un document numit uh, linii orientative uh, ori uh, europene care uh, vizează tranziția de la instituționalizare la îngrijiri în comunitate, care, uh, așa cum am spus, uh, este un document care a fost sprijinit de comisie, promovat, a fost tradus în mai multe limbi Uh, au existat seminarii organizate în 14 state membre pe această tematică și în una dintre aceste țări chiar procesul este destul de avansat. Nu putem să spunem că nu s-a făcut nimic. Din 2010 încoace, o serie de state membre au uh, folosit activ aceste linii orientative, aceste îndrumări și chiar au făcut lucruri pentru a trece de la instituții la îngrijirea în comunitate. Și multe din și chiar au, uh, au reușit unele state membre să uh, promoveze persoanele uh, cu dizabilități pe piața muncii, piața de muncă de, uh, deschisă, însă multe probleme persistă pentru că, bineînțeles, ne dorim adevărate locuri de muncă cu adevărate salarii pentru aceste persoane. Dar la început trebuie uh, să se înțeleagă cu costurile ele sunt mai mari pentru că trebuie să se facă o potrivire între competențe uh, și așa mai departe pentru intrarea pe piață, dar apoi uh, aceste costuri sunt cumva recuperate și merită. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, are acum și doamna raportor, încă o dată posibilitatea să intervine dacă dorește, doamna Stevens. Yes, I would. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă, domnule președinte. Din motive de timp voi fi foarte subcintă. Mulțumesc tuturor colegilor din Parlament, dar și celor care au venit din afară, Agenției pentru Drepturile Omului agențiilor și instituțiilor de monitorizare. Vă mulțumesc tuturora pentru contribuția dumneavoastră și sperăm că ne vom întâlni tot așa și în viitor. Aștept comentarii, contribuții din partea tuturora pentru că uh, încă mai avem de lucru. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru această dezbatere calificată. Avem oarecare întârziere, de aceea voi face doar un scurt comentariu pe final. Nu am ajuns încă la chestiunea implementării sau a revizuirii, cu atât mai puțin. Suntem doar la nivelul unei inițiative a Comisiei noastre pentru ocupare, însă vă pot asigura că vom lucra cu seriozitate și determinare pentru ca să se creeze reglementările necesare care să funcționeze și în practică. Aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor invitați. De asemenea, aș dori să mulțumesc tuturor interpreților uh, prin semne, dar și celorlalți din uh, cabine. Aș dori să mulțumesc uh, și doamnei din Hamburg care a prezentat pe ecran textul celor spuse și secretariatului de asemenea. Deci încă o dată mulțumiri tuturor celor implicați uh, și ne vom opri aici, uh, după care vom trece la următorul nostru punct de pe ordinea de zi.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 o companie din Belgia, ne-am urglat și raportor, sunt uh, chiar eu, este vorba de un singur vot aici, vot electronic, cine este pentru, împotrivă, deci deschidem votul acum, vot electronic. Die Abstimmung ist eröffnet. EGF, EGF, EGF, first EGF. Se adoptă. Însă la PP avem două voturi uh, în plus și la socialiști asemenea un vot în plus. David Șuda, vă rog să clarificați cum stau lucrurile. În continuare un vot uh, socialist în plus. Acum, acum e bine. De aceea trebuie să reluăm votul. Deschide așadar încă o dată votul Fondul de Ajustare la Globalizare. EVP ist wieder eine... Din nou un vot uh, prea mult la PPE. Puteți să reglementați situația? Acum da, acum mai bine. 4, 7 la 6, adoptăm așadar cu acest vot. Vă mulțumesc! Trecem acum la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Raportoare este doamna Sofia Ribeiro. Este o listă de vot destul de amplă, 430 de amendamente, 6 amendamente pe uh, integrarea dimensiunii de gen și o serie întreagă de amendamente de compromis uh, care uh, acoperă multe chestiuni, dar nu toate. Începem cu amendamentul 121 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Compromisul SA pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul S pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum compromisul T pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 146 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri se adoptă compromisul W pentru împotrivă abțineri. Se adoptă amendamentul 160 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă compromisul X pentru împotrivă abțineri. Se adoptă compromisul Y pentru împotrivă abțineri. Se adoptă Amendamentul 176, cea de-a doua parte, ca și completare la compromisul Y, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 182 pentru împotriva abțineri verificăm. S-a deschis votul. Amendamentul 182. La PPE avem uh, din nou un vot în plus. David Nutrișa. Încă o dată votăm, uh, reluăm votul amendamentul 182. A votat toată lumea. Atunci uh, votul e închis și se respinge cu o mare majoritate. Compromisul AA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 188 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 189 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul AAB pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 192 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 286 a fost retras și ajungem la compromisul AB. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 208 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 212 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, dar verificăm. Verificăm 212. A votat toată lumea. S-a închis votul. 25 la 24. Deci foarte strâns votul. 213 acum. Pentru? Împotrivă? Verificăm. Pentru că primesc semnale foarte diferite prin ridicarea mâinii. Deci votăm încă o dată electronic 213. A votat toată lumea. S-a închis votul. 29 de voturi împotrivă, deci se respinge. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul ADA pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul AE pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 232 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul la 232, a votat toată lumea. S-a închis votul, se adoptă și ajungem la 233 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 233 s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul se respinge. 234 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm și 234, s-a deschis votul și se închide acum, se adoptă, 235 pentru, împotrivă, abțineri și verificăm și acest amendament. A votat toată lumea. E ceva de discutat? Spune președintele. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 236 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AJ pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AF pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 251 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AH pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 252 pentru. Ba nu, a fost retras, îmi cer scuze. Compromisul AG pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AI pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 271 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 272 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 273 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge de asemenea. Dacă doriți verificăm, 273 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Într-adevăr, îmi cer scuze. 274 pentru, împotrivă, abțineri, sănătate. Se adoptă. Compromisul AK pentru împotrivă abțineri. Se adoptă compromisul AL pentru împotrivă abțineri se adoptă. 289 pentru, împotriva abține se adoptă, 291 pentru, împotriva abține se adoptă, 292 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 293 pentru, împotriva abține se adoptă, compromisul AM pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 302 a fost retras, 303 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 303 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 304 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul a a pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 309 pentru, ba nu, am... Sunt prea rapid astăzi. Compromisul a nu pentru, împotriva abțineri se adoptă. Mulțumesc. 309 pentru, împotriva abțineri. Se respinge compromisul a o pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul AP pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul AQ pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 326 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 327 pentru, împotrivă, abțineri se respinge compromisul AR pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul AS pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul AT pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul AU pentru împotriva abțineri se adoptă 344 cu amendament oral pentru, împotrivă, obțineri se adoptă, compromisul AV pentru, împotrivă, obțineri se adoptă, compromisul AW pentru, împotrivă, obțineri se adoptă, compromisul AWA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 357 a fost retras. Compromisul AX pentru împotriva abțineri se adoptă. 366 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul AY pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AZ pentru împotriva abțineri se adoptă. 382 pentru, ba nu, aici avem vot pe părți, prima parte, acum pentru împotrivă, abțineri, verificăm, 382 prima parte, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge și Și ne rămâne de votat acum cea de-a doua parte. Deci 382 a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul BA. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul BAA. Pentru, împotrivă, abține se adoptă. Compromisul BAB pentru, împotriva, abține, se adoptă. 395 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 396 pentru, împotriva, Haideți mai bine să verificăm electronic la 396. A votat toată lumea. S-a închis votul, se respinge. 397 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este aceeași majoritate, dar uh, pentru siguranță verificăm. Totuși 397 a votat toată lumea. S-a închis votul. Nu. 398 acum. Pentru, împotrivă, abțineri. Nici aici nu-mi dau seama cu claritate, deci o verificăm și 398, a votat toată lumea. S-a închis votul. Compromisul BB. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 300 403 urmează. Se adoptă. Deci 403 se adoptă. 404 pentru, împotriva țineri se adoptă. 405 pentru, împotriva se respinge. Compromisul BBC pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul BBA pentru împotriva abțineri se adoptă. 415 pentru împotriva abțineri Verificăm. 415 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Uneori am și dreptate. Compromisul BC. Mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. 423 pentru, împotrivă,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 împotrivă, abțineri se adoptă, 12, ba, s-a adoptat, identic cu 12, 13 acum, devine caduc, atunci 28 și 30, a, nu, și astea devin caduce, și am ajuns la 11. De acord? <laughs> Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 14, 25 sunt caduci. Ajungem la 15 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 15. A votat toată lumea. Atunci s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge, dar mai verificăm totuși.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 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și ajungem la amendamentul 45 pentru, împotriva abțineri se respinge. 46 pentru, împotriva, abțineri verificăm. Amendamentul 46. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 47 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă compromisul C pentru, împotriva abțineri. Se adoptă amendamentul 52 pentru, împotriva abțineri. Se respinge compromisul E pentru, împotriva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 A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Compromisul K pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 102 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 113 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Amendamentul 113 s-a deschis votul. A votat toată lumea. Închidem votul și se respinge cu un singur vot. 114 pentru, împotrivă. Verificăm și 114. A votat toată lumea. S-a închis votul, atunci se respinge. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 116 pentru, împotrivă. Nu reușesc să-mi dau seama, deci verificăm ce 116, vă rog. A votat toată lumea. Atunci închidem votul acum respinge. Compromisul R. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 120 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 120. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se respinge. Și acum votăm întregul raport. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și Da. Acum trebuie să votez și eu, da, nu-mi spusese nimeni.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 Bitte, die Berichterstatterin, Kollegin. Vă rog, raportoarea, doamna Ribeiro, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și să mulțumesc colegilor, mai ales colegilor uh, raportori din umbră și tuturor uh, administratorilor, tuturor colegilor pentru că au adoptat acest raport, mai ales pentru că cu toții m-au susținut și pentru că acum uh, putem să avem și compromisuri pe care să le susținem mai departe. Mulțumesc! Oh, danke schön. Wenn... Mulțumesc! Acum, dacă primesc o listă de votare, o să putem să trecem la punctul de pe ordinea de zi numărul 7. Între timp o să vorbesc ceva despre punctul 7 de pe ordinea de zi. Avem multe sute de amendamente, avem multe amendamente de compromis. Am avut patru reuniuni între raportorii din umbră, deci avem din nou foarte multă muncă ascunsă în spatele acestui raport despre combaterea sărăciei. Așadar, aș vrea să Votăm amendamentul 87 uh, acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi, amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La fel 105, 104, 105 erau împreună de fapt. Compromisul 7, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 115. Pentru. Împotrivă. Verificăm. 115. Verificare electronică. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S și D 1 plus. Vă rog să vă numărați oițele. Bun. 115 așadar se adoptă. 132 pentru, împotriva abține se adoptă. 124 pentru, împotriva. Verificăm. Verificare electronică 124. Au votat toți, puteți uh, să uh, se închide votul acum și se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 128 pentru, împotrivă, verificăm 128, vot electronic, verificare, s-a deschis votul, dacă a votat toată lumea, s-a închis votul acum și se respinge. Acum 130 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică din nou. 130 se verifică electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se respinge pentru că e egalitate. Compromisul 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Apoi 100... Nu. Unde am ajuns, spune președintele. Compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri se aprobă, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptă. 169 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum FEM 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 170 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FEM FEM 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 174, verificare electronică. A votat toată lumea, atunci s-a închis. 175 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă fm 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 188 s-a rezolvat astfel că a fost identic. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, fm 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 197 e identic. Avem 200 și 201 acum, pentru, împotrivă, abțineri, Aș verifica aceste două amendamente, 200 și 201. A votat toată lumea, se închide votul. 27 la 27 din nou, foarte strâns văd. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 198 pentru împotriva abțineri se respinge, 202 și 203 pentru împotriva se verifică. 202 și 203. Dacă a votat toată lumea, se închide votul. Respins 204 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Vă rog să nu aveți deja febră musculară, pentru că mai avem de votat. A votat toată lumea foarte bine, atunci se închide votul. Compromisul 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 3. Partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. 210 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi avem compromisul 19. 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. 226 și 227 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 20 pentru, împotriva, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. și s-a deschis votul la compromisul 21. A votat toată lumea, dacă da, se închide votul acum. Și se respinge. Amendamentul 239 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, compromisul 24, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 248 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, FEM 25, care e rezolvat. 251 pentru, împotrivă, abțineri Trebuie verificat 251. Vă rog, electronic verificăm. Dacă a votat toată lumea, atunci se închide votul și se respinge totul. 253 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 257 ă, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FEM 28. Da, verificăm. Haideți să votăm 28. Da, 28 se votează pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FEM 6 e inclus, nu trebuie să-l votăm, compromisul 30, să-l votăm pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 12, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 277 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 32 uh, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Da, bine. Verificăm atunci compromisul 33, vot cu apel, vot electronic. De fapt, dacă a votat toată lumea, atunci putem închide votul. s-a respins cu diferență de un vot. Fem 16 apoi, pentru, împotrivă, abțineri, se verifică, vă rog, deci se verifică FEM 16. A votat toată lumea? Atunci se închide votul și s-a respins. Compromisul 34 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 284 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, vă rog. A votat toată lumea și s-a închis votul foarte strâns, într-adevăr, și se adoptă. 258 a fost retras, compromisul 35 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 290 nu poate fi votat, nu este acceptabil. 293 pentru împotrivă, abținerii se adoptă. 94, 294 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 301 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 37 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 311 s-a rezolvat. 308 acum pentru împotriva abțineri se adoptă, 312 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul... A, verificăm. Bine, vreți să verificăm? 312 îl verificăm. S-a deschis votul, a votat toată lumea, atunci s-a închis votul și s-a respins. Compromisul 38 uh, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Apoi 314 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 316 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 316, a votat toată lumea, se închide votul și se adoptă. 318 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 39 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 320 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 321 322 de fapt pentru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 împotrivă, 320 și 321 au fost adoptate și deci 322 a fost caduc. 320 era deja votat. Mm -hmm. So, also nochmal 323 dafür. 323 pentru, împotriva abțineri se respinge. 325 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 328 pentru, împotrivă, verificăm. 328 se verifică electronic. A votat toată lumea, atunci se închide votul și se respinge 329 pentru, împotrivă 330 pentru, împotrivă se verifică. 330, deci pentru s-a deschis votul, îmi cer scuze. S-a închis votul se adoptă. 331 pentru împotrivă, abține se adoptă. 332 pentru 31, da, l-am votat. 333 pentru împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Verificarea electronică la 333. A votat toată lumea? S-a închis acum. Se respinge normal. 334. Pentru, împotrivă, abțineri. Se verifică 334, vă rog. 334, vot electronic, a votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 40. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 337 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 339 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 340 și 341 și 342, identice, se uh, votează pentru, împotrivă. Cred că primul a fost majoritatea, dar verificăm. Am alea abgestimmt? A votat toată lumea? Atunci se adoptă. Și acum am ajuns la 347 pentru împotrivă abțineri, trebuie să verificăm. 347. A votat toată lumea? Dacă a votat toată lumea, atunci se închide votul și se respinge. 349 pentru... E clar, se, se respinge. Bun. 350 caduc, 351 acum, caduc, doi. Suntem acum pe votul la 352. Amendamentul 352, uh, da. Pentru, împotrivă, să mai verificăm o dată electronic atunci. A votat toată lumea, atunci, da, să verificăm, se respinge, se vede, se respinge strâns. Și am ajuns la 353, cine-i pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. A votat toată lumea. Atunci se închide votul și se adoptă. Bun. Amendamentul 355 acum? Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 355, îmi cer scuze, greșeală de regie, tehnică, care s-a rezolvat. 356, de fapt. Acum, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 41 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 360 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 42 pentru împotriva abține se adoptă 300 și 310 pentru împotrivă. Da, mă gândeam, eu trebuie verificat. Bine. Se verifică, a votat toată lumea și se respinge. Compromisul 43 pentru, împotrivă, Verificăm. Trebuie verificat uh, promisul 43. Se verifică acum. Vota toată lumea, atunci închidem votul și se respinge. 358 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe, 267 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 267, vot electronic de verificare. A votat toată lumea. Dacă da, închidem votul și se adoptă. Trei sute cincizeci și nouă acum pentru împotrivă abțineri, se adoptă. FEM 8. Suntem la FEM 7 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, Aș verifica, deci, uh, următorul amendament, vot electronic, 14. A votat toată lumea. Atunci se închide votul și se respinge. FEM 17 se include fără vot. FEM 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, FEM 22 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. FEM 22, verificare electronică. A votat toată lumea, atunci se închide votul și este respins în mod evident. FEM 23. Pentru, împotrivă, douăzeci patru nu trebuie votat, deci 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 27 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 30 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. E un telefon care sună, spune președintele. Amendamentul 370 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 371. Propunerea ar fi să votăm de la 371 până la 382 în bloc. Da, se poate? Nu, nu se poate bine. Păi atunci... A, ba da, se poate. Atunci haideți să votăm. Cine-i pentru? Nu? A, nu. Deci nu. Ok, atunci votăm pe rând. Dacă așa doresc unii, facem așa. 371 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 372 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 373 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 374 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 375 pentru, împotriva abțineri se adoptă 376 pentru, împotriva abțineri se adoptă 377 pentru, împotriva abțineri se adoptă 378 pentru, împotriva abțineri se adoptă 379 pentru, împotriva abțineri se adoptă 380 pentru, împotriva abțineri se adoptă 381 pentru, împotriva abțineri se adoptă 382 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Într-adevăr, mai clar așa și pentru sănătatea noastră e mult mai bine. Compromisul 44 uh, acum pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 385 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi mai avem amendamentul 1 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotrivă, abțineri, se respinge amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Citație nu trebuie să votăm. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 pentru că sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum avem compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai avem amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri verificăm. Amendamentul 30, vă rog să verificăm electronic. A votat toată lumea? Se închide votul. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, nu-mi dau seama prea bine. Haideți să verificăm. 31, vă rog. A votat toată lumea. Atunci se închide votul. Și se adoptă. Vă rog să ridicați un pic mai lung mâna pentru ca să pot să număr. Amendamentul 32. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 33. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 35. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. FEM H. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 36 pentru împotrivă, se, re, se respinge. Amendamentul 36 pentru, vota toată lumea, se închide votul și se respinge. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul 38 împotrivă, Verificăm. 38 se verifică în uh, verificare electronică, a votat toată lumea, atunci se închide și se adoptă. Amendamentul 40 pentru împotriva abțineri se adoptă, 41 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă, Amendamentul 47 uh, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. FEM. FEM cade. Dann sind wir bei Amendment 9. Suntem la amendamentul 49 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 50 cu amendament oral pentru împotriva abține se adoptă. Amendamentul 51 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru. Împotrivă. Aș vrea să verificăm acest amendament. Amendamentul 53, vot uh, electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm, vot electronic, vă rog. A votat toată lumea, atunci se închide votul și se adoptă. Fem A pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 55 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. B nu trebuie votat, C pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 56, uh, 56 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 57 acum, pentru împotrivă, se respinge. Apoi, amendamentul 58 pentru Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 59, pentru, împotrivă, se verifică, vă rog, amendamentul 59, vot uh, electronic de verificare. A votat toată lumea, dacă da, se închide votul și se respinge. Amendamentul 60 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 61 pentru împotrivă abțineri. Verificăm amendamentul 63. Nu, amendamentul 61. Cine a votat toată lumea? Dacă da, se închide votul și se adoptă. 62 acum. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 63 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 64 pentru împotrivă verificăm. 64 vot electronic de verificare. A votat toată lumea, este cazul, deci se respinge. 65 acum. Pentru, împotrivă, se verifică. Amendamentul 65. A votat toată lumea. Foarte bine, se respinge. 66. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, aș verifica, vă rog. Deci cred că a fost respins, dar verificăm. 67. A votat toată lumea. Este, deci se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 73 caduc. 47 pentru împotrivă, 74 îmi cer scuze. Haideți să începem 75 până la 86 în bloc sau există reacții adverse. Nu, vrea, nu se opune nimeni, deci votăm în bloc. Ce anume? Respinge dânsul. Ești responsabil cu sănătatea, nu la noi în comisie. Bine. 74. 74 pentru împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru împotriva abțineri se adoptă. 76 pentru împotriva abțineri se adoptă. 77 pentru împotriva abțineri se adoptă. 78 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 79 pentru, împotriva, abțineri se adoptă și 80 la fel se adoptă, 81 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 80 81 se verifică, sigur. Haideți să verificăm. Se adoptă foarte surprinzător, într-adevăr. Foarte surprinzător. 30, 83 uh, pentru împotriva tine se adoptă, 84 pentru împotriva se adoptă, 85 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 86 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, FEM D pentru împotrivă, abțineri se adoptă, FEM E pentru împotrivă, abțineri se adoptă, FEM G pentru împotrivă, abțineri se adoptă, FEM E pentru împotrivă, abțineri se verifică, FEM I în uh, verificare electronică. A votat toată lumea? Se pare că da. Deci se adoptă și acesta. Fim, fem Y acum. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Fem K. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Fem L. Pentru, împotrivă, trebuie verificat Fem L. Vot de verificare electronică la L. Dacă a votat toată lumea, atunci se închide votul și avem un rezultat de egalitate, deci se respinge. Fem M. Pentru, împotrivă, abțineri. Iară nu văd bine. Haideți să verificăm la M. A votat toată lumea, da, este cazul. Deci avem un rezultat de respingere.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 Cine trage cartonașul, cartela afară, eu vreau să votez aici. Suntem un plus? Nu, acum e bine. Perfect, avem un răspuns 44 pentru, 9 împotrivă și o abținere. Ja. Ich gehe davon aus, dass Einverständnis besteht. Înțeleg că există clar uh, o, un consens că se adaugă rezultatele raport, uh, votului nominal la raport, ca de obicei. Bun. Acum trecem la un raport mai mic. Ah, se poate schimba aici la prezid <laughs> organizarea. Bun. Trecem atunci la punctul 8 de pe ordinea de zi. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 3. Pentru, Bine, bine, calduc 4. Pentru, împotrivă, nu cer scuze, spune președintele re, revenim tot o greșeală de regie. Trebuie să votăm totuși amendamentul 3 pentru împotrivă. Va trebui să și verificăm. S-a deschis votul. Ne-a votat toată lumea. Se respinge. Amendamentul 4 pentru împotrivă, abțineri, se respinge, 5 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul A pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul G pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri se respinge, 12 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul B Ba nu, verificăm. Amendamentul 12. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul B pentru, împotriva, ține se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotriva, ține se adoptă. 18 pentru, împotriva, ține se adoptă. 19. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24, tot un vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă cea de-a doua parte. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 2. pentru, împotrivă, abține. Se adoptă amendamentul 35 pentru, împotrivă, abține. Se respinge 36 pentru, împotrivă, abține. Se respinge 37 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? Atunci verificăm 37. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 38. Am tratat 39 pentru împotrivă. Verificăm și 39. A votat toată lumea, S-a închis votul. Legalitatea de voturi se respinge. 40 pentru, împotriva, obține se respinge. 43 vot pe părți, prima parte pentru, împotriva, obțineri se adoptă, cea de-a doua parte pentru, împotrivă, verificăm a doua parte. A votat toată lumea. Închid votul. Se respinge. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 42 pentru. Împotrivă. Verificăm. Și 42. Vot electronic. A votat toată lumea. Să închis votul se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abține, se respinge, 45 pentru, împotrivă, abține, se respinge, 46 pentru, împotrivă, abține, Verificăm, 46, vot electronic, votat toată lumea? Se respinge. 47, la 47 am ajuns, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48. Verificăm 47? Bine. A votat toată lumea. Atunci s-a închis votul. A meritat să verificăm, da, da. Acum, 48 și 49. Pentru împotrivă se respinge. Compromisul E pentru împotrivă abține se adoptă. 54 pentru împotrivă abține se adoptă. 55 pentru împotrivă abțineți, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineți, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineți. Verificăm. 57 s-a deschis votul. A votat toată lumea. Atunci închidem votul. Ba nu, am închis prea devreme. Deci reluăm 57. Atunci când ne grăbim, câteodată închidem și prea devreme. Se adoptă, iată, 57. Să nu ne reproșeze nimeni că nu votăm până nu iese rezultatul dorit. 58 pentru, împotrivă. Verificăm și 58, vot electronic. A votat toată lumea. Închidem votul, se adoptă. Acum 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge compromisul FU pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 a fost retras. Am ajuns la 65 cu vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și trecem acum la votul final. Vă rog să votați electronic. Avem un vot în plus, mă retrag eu acum, ca excepție. 44 de voturi pentru, 10 împotrive. Felicită raportoarei. Mulțumesc! Plec de la premiza că rezultatul votului va fi de asemenea anexat raportului. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi care se referă la situația din Mediterană, amendamentul 1 pentru împotriva abține se respinge, compromisul A pentru împotriva abține se adoptă, Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abține. Se respinge 11 pentru, împotrivă, abține. Ba, nu verificăm. Amendamentul 11. A votat toată lumea. Se adoptă cu mare majoritate. Amendamentul 13 pentru împotriva abține se respinge. 14 pentru împotriva abține se respinge. Compromisul B pentru împotriva abține se adoptă. Compromisul C pentru împotriva abține se adoptă. 27 pentru împotriva abțineri se respinge. 28 pentru împotriva se se adoptă, 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul J pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3, compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul G pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă. La 44, da, am ajuns. Corect? Da. 44. Pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 44. A votat toată lumea. <clears throat> S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 45 pentru, împotriva, obține. Se adoptă 46 pentru, împotrivă, obține. Se respinge compromisul H pentru, împotrivă, obține. Se adoptă amendamentul 54 cu amendament oral pentru, împotrivă, obține se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, verificăm. 56 A votat toată lumea? Da, așa se pare, se respinge. 5 27 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge compromisul I pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 68 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 69 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 70 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 71 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul K pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 78 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 79. cer scuze, de fapt era respins. 79 pentru, împotrivă, Obține, se respinge. Vreți să verificăm? 79? Ah. Nu. Să ne mai lăsați și nouă din când în când câte ceva. noi nu avem secretariatul alături. 80. Ah, 80 pentru, împotriva, abține. Se respinge 81 pentru, împotriva abțineri se respinge, 82 pentru, împotriva abțineri se respinge, 83 pentru, împotriva abțineri se respinge, 84 pentru, împotriva abțineri se respinge, 85 cu amendament oral pentru, împotriva abțineri se adoptă, 86 pentru, împotriva abțineri se adoptă 87 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 88 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 89, identic cu 90, pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge compromisul L pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 94 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 95, nu mai trebuie votat, 96, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 97, pentru, împotrivă, verificăm, 97, A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final. Vă rog, vot electronic. A votat toată lumea. Da? 42 de voturi pentru, 9 împotrivă. Felicitări, doamnei raportor. Iată că am ajuns la finalul uh, votării și vă doresc uh, o pauză de prânz uh, prelungită și ne revedem la ora 15. Yeah. 20 minutes, 20 minutes before. Okay.